So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu den Erklärungen zur Abstimmung und dabei beginnen wir mit Trecem la explicațiile de vot, doamnelor și domnilor, și începem cu acelea, acele explicații care n-au putut fi tratate pe uh, marți. Apoi urmează explicațiile de ieri și de azi. Ich muss Sie darüber informieren, dass wir Trebuie să vă informez că avem foarte multe explicații de vot și ședința va dura până la 13.30. Orice explicație ulterioară poate să fie trecut, ă, trimisă apoi în scris. Să începem cu explicațiile de vot la raportul Marcus Ferber cu privire la schimbul automat de informații în domeniul ă, impozitării și primul uh, colegă care dorește să ia cuvântul, doamna López Bermejo, pe care însă nu o văd în sală. Tina Morvai are cuvântul atunci. Un minut, vă rog. Köszönöm szépen! Természetesen támogattam Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, am sprijinit introducerea acestui nou regulament pentru schimbul de informații în domeniul impozitării, pentru a va